Dear colleagues, thank you very much for taking. Dragi colegi, vă mulțumesc frumos că ați luat loc. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, situația din Marea Mediterană și nevoia unei abordări holistice pentru imigrație la nivel european și Știți că pe 14 aprilie am avut deja un schimb de vedere uh, asupra raportului pe care noi îl pregătim. Astăzi vrem să discutăm despre chestiuni de solidaritate și inclusiv obligațiile de uh, depistare și salvare în larg. Avem mai mulți oaspeți distinși astăzi. Mai întâi doamna Zoe Constantonopoulou, președintele Parlamentului uh, Elen. Uh, excelența sa, amiralul Filippo Maria Fofi, care este comandant șef uh, al uh, marinei italiene, domnul Martin Suereb, directorul um, unității de ajutor offshore pentru migranți, și domnul profesor Filip de Bruyker, care este coordonatorul rețelei Odiseus. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Avem nevoie de liniște, de concentrație. Mai întâi vreau să dau cuvântul celor doi co-raportori din uh, sală ca să poată să introducă acest subiect, deci respectiv doamnei Roberta Mețola și doamnei Cașetu Chienghe. Mai întâi dau cuvântul raportoarelor și apoi raportorilor din umbră, coordonatorilor. Dacă toată lumea este de acord, Are cuvântul mai întâi doamna Mețola. Mulțumesc, uh, Ian Filip. Vă mulțumesc frumos că sunteți prezenți cu toți aici. Astăzi am să vorbesc în limba engleză. Săptămâna trecută au fost uh, salvate mai multe mii de vieți omenești în Marea Mediterană și parcă ne lipsește timpul ca să discutăm din nou despre solidaritate și despre capacitățile noastre de a salva vieți pe mare. Când vorbim despre operațiuni de salvare, traducem totul în cifre, vorbim despre statistici și riscăm să ne pierdem uh, uh sensibilitatea uh, față de ceea ce se întâmplă în largul Mării Mediterane și să ne aducem aminte că vorbim despre vieți omenești ar trebui să fim șocați de fiecare dată când auzim că au murit oameni. Sunt părinți, sunt copii, nu trebuie niciodată să uităm că e vorba despre uh, ființe umane. Eu cred că avem astăzi cu noi mm, două persoane care sunt uh, cu adevărat uh, în prima linie a frontului și știu exact ce se întâmplă zi de zi în Marea Mediterană, respectiv uh, comandantul șef al marinei italiene și uh, domnul Martin uh, Xereb. În ultimele zile au avut loc nenumărate operațiuni de salvare și vreau să profit această ocazie ca să vă mulțumesc dumneavoastră și uh, subordonaților dumneavoastră pentru toate aceste vieți pe care le-ați salvat. Pentru că atunci când uh, faci asemenea operațiuni de salvare, până și uh, viața uh, celor care participă la ele poate să fie pusă în pericol și vă mulțumim pentru că în fiecare zi o luați de la capăt și faceți din ce în ce mai multe asemenea operațiuni de depistare și salvare. Însă trebuie să trecem la faza următoare, să nu fie doar o reacție în regim de urgență, pentru că e clar că nu va dispare peste noapte acest fenomen. Trebuie să existe operațiuni finanțate la nivel european pentru a salva vieți omenești în Marea Mediterană. Trebuie să existe suficientă infrastructură, trebuie să existe suficiente muniții și suficiente mijloace. Și ca atare, vreau să reamintesc acordul primilor miniștri și a șefilor de stat de la ultimul uh, Consiliu de a se uh, um, da un nou impuls acestor operațiuni de depistare și salvare în mare, dar eu cred că nu este suficient pentru că eu sunt destul de sceptică în sensul că fiecare stat membru care își va uh, respecta promisiunile. Și sunt cu atât mai îngrijorată atunci când citesc rapoarte cum că uh, banii suplimentari promiși, de fapt, uh, riscă să nu fie deblocați să repede din cauza piedicilor administrative. Și în pofida Uh, acestui sentiment de relativ pesimism, trebuie să recunosc că unele state membre totuși au răspuns prezent și și-au asumat răspunderea, însă acest uh, nevoie de a manifesta solidaritatea parcă încă nu um, s-a făcut simțită uh, în toate colțurile Europei. Trebuie să facem progrese. Avem nevoie de voința politică Uh, pentru a putea face aceste progrese. Avem nevoie de un mecanism obligatoriu pentru o, um, partaj, o distribuire echitabilă a imigranților în Italia. Nu este o povară pe care doar Italia sau Malta sau Grecia să o parte pe umerii lor a da bani nu este doar, uh, nu este singurul răspuns posibil și nu este nici măcar suficient. E bine să avem mai multe fonduri, însă asta nu este singura uh, dovadă a solidarității. De aceea spunem că am nevoie de un mecanism obligatoriu. De asemenea, trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de acele state din zona subsahariană și din cornul Africii din care provin imigranții și trebuie să ne continuăm eforturile diplomatice, să trimitem ajutor pentru dezvoltare. Mă gândesc mai ales la Libia. Numai dacă vom fi prezenți în țările de origine, vom opri uh, aceste valuri de imigrație și vom uh, pune bețe în roate uh, traficanților care exploatează disperarea acestor oameni sper din suflet că acești bani suplimentari să fie cheltuiți cu inteligență, nu numai ca să uh, întrerupem acest cerc vicios care duce la uh, pierderea din ce în ce mai multe vieți omenești, dar și pentru a-i ajuta pe acești oameni în țările lor de origine. Cum spuneam, resursele noastre sunt poate limitate, dar trebuie folosite în cel mai bine, uh, în cel mai bun uh, scop pentru ca acești oameni care au neapărat nevoie de protecție internațională să poată să o obține. Și oricum, tot ceea ce am spus este doar o parte din această abordare pe care mă doresc cuprinzătoare, holistică și la nivel european pentru uh, oamenii uh, care au nevoie de ajutor și de protecție. Să vedem cum pot să existe căi legale de imigrație, cum putem să schimbăm politica de acordare a vizelor, să existe vize umanitare și cum putem să avem o politică europeană de azil. Astăzi discutăm doar despre unul dintre aceste nenumărate aspecte. Oricum, avem datoria să nu eșuăm. În concluzie, vreau să spun că ne dorim să avem și o situație în care ONG-uri uh, precum Medicine Sans Frontières sau Crucea Roșie, care sunt ONG-uri private, să nu fie uh, obligate să se afle pe teren pentru a salva vieți. Ar trebui să fim în stare să gestionăm singuri această situație. Așa îmi doresc eu să arate Marea Mediterană și așa îmi doresc eu să arate Europa. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna coraportor Cașetu Chienghi. Vă mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc tuturor oaspeților noștri, le mulțumesc pentru disponibilitatea lor. Cu reuniunea de astăzi intrăm în miezul problemei și discutăm despre această bază pentru o viitoare politică de gestionare a fluxului migratorii. Baza aceasta este tocmai solidaritatea. Datorită prezenței invitațiilor noștri, trebuie să ne gândim la toate aspectele, cel politic, cel tehnic, ca să putem să facem progrese. Vom discuta despre cum trebuie art- um, interpretat articolul 80 din uh, Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Să vedem dincolo de care plafon este nevoie de o um, um, solidaritate obligatorie și uh, dincolo de care prag instituțiile sunt obligate să se implice. Să vedem dacă aplicarea acestui articol este facultativă sau dacă este lăsată la discreția instituțiilor europene și mai ales uh, pe seama Consiliului. Din discuția de astăzi sper că vor exista răspunsuri constructive și eu sunt convinsă că numai așa vor reuși să înțelegem necesitatea de a da un sens concret cuvintelor precum solidaritate. Pentru că ar fi bine să aplicăm cât mai eficient directiva din 2001 în ce privește uh, protecția temporană și să crească numărul țărilor care primesc refugiat și azilant. Și să existe uh, o bună punere în aplicare a programelor de realocare existente. Am putea, de exemplu, să avem și cote obligatorii pentru uh, cerurile de azil și să există asemenea cote pentru toate statele membre eu cred că odată cu acest raport vom marca o modificare a abordării europene a, a problemei imigrației. Sunt convinsă că împreună cu colega mea vom găsi un punct de echilibru. Și Așa cum a spus și Italia cu ocazia ultimului summit, ne dorim o aborda, abordare cuprinzătoare. Am repetat acest lucru și cu ocazia ultimei plenare de la Strasburg. Trebuie să avem o schimbare a mentalităților, a paradigmei, a politicilor. Trebuie ca toate inițiativele politice să se traducă în acte legislative, în operațiuni mult mai ambicioase, care să împace securitatea, um, um, protecția securității din țările uh, gază cu protecția drepturilor fundamentale ale imigranților. Și tocmai respectarea drepturilor fundamentale trebuie să se afle în centrul tuturor politicilor să nu uităm pe toți cei care au murit în Marea Mediterană, pentru că orice cifră pe care o cităm acum devine depășită peste câteva minute. Nu mi se pare normal să asistăm la acest fenomen și să stăm cu brațele încrucișate. Italia a dat dovadă de mare curaj, finanțând singură operațiunea Mare Nostrum. A durat un an de zile și au salvat uh, aproape uh, 850.000 de persoane și au garantat un tratament echitabil pentru 300.000 de persoane. Este o mare mândrie pentru noi și vreau să salut prezența amiralului Fofi, care ne va explica care sunt aspectele cele mai tehnice a operațiunilor de salvare. Și veți vedea că Mare Nostrum și Triton nu sunt deloc unul și același lucru. Este datoria noastră morală să răspundem acestor idealuri de pace și justiție pe care s-a construit Uniunea Europeană și trebuie să garanță, garantăm uh, respectarea uh, acestei obligații pe care o avem de a face depistare și salvare în largul Mării Mediterane. Și ar trebui să existe finanțare din partea tuturor statelor pentru aceste operațiuni. Noi nu suntem uh, izolați. Eu cred că la vocea noastră se adaugă și vocea președintelui uh, Parlamentului European pentru că s-a adoptat o declarație cu privire la operațiunile de salvare în Marea Mediterană. Și aici se adaugă și cereri din partea principalelor organizații uh, internaționale. Ar trebui să se acorde azil în toate statele. Am început acum un parcurs politic care se bazează pe faptul că viața umană este o valoare universală. Dacă respectăm acest principiu, vom putea să ajungem la adevărată schimbare a mentalității și să avem o nouă politică europeană de imigrație care să se bazeze pe o solidaritate reală. Thank you very much, Ms. Kienge. Um, we will now listen to the speakers invited. Mulțumim foarte mult. Acum um, vom asculta ce au de spus uh, of the Italian fleet invitații noștri. Primul este domnul Amiral Fofi, vă rog, comandantul uh, Marinei Militare Italiene. Mulțumesc foarte mult, este o mare onoare pentru mine, domnule președinte, să mă aflu aici și să prezint activitatea noastră și o să continui în limba italiană, însă firește că vă stau la dispoziție să răspund dacă doriți și în limba engleză. Di Mare Nostrum, come experiență. Vreau să vorbesc despre Mare Nostrum, despre experiența marinei italiene din uh, octombrie 2013 până în noiembrie 2014. Misiunea a reprezentat reacția pe care are guvernul italian la o situație care era evidentă în uh, ochii observatorilor, adică în perioada respectivă s-a înregistrat o creștere semnificativă a migrației și, cu alte cuvinte, se avea în vedere o intervenție masivă ca să se facă față acestei urgențe. În octombrie 2013 au avut loc două evenimente tragice, atât în apropiere de la Lampedusa cât și lângă Malta. Și aceste două naufragii Deciziunii au fatto sì che eh, venisse lansat. au făcut să se ajungă la lansarea în data de 18 octombrie 2013 a acestei misiuni și vorbim despre o misiune care pornește de la prezumția că nu putem pur și simplu să ne apucăm să lansăm activități umanitare de salvare, de căutare și salvare, ci trebuie concomitent să ne ocupăm de siguranța căilor navigabile și să vedem cum poate fi combătută orice activitate ilegală pe mare. Având în vedere că nu avem foarte mult timp la dispoziție, o să vă scutesc de orice fel de relație de delimitare geopolitică, pentru că altfel nu mai reușesc să vă explic care a fost misiunea, însă îmi amintesc, dacă mai este nevoie, că migranții sunt în proporție de 99% oameni ca și noi, care din disperare nu vin să se plimbe, ci pur și simplu sunt obligați și în același timp, pe întreaga durată de altfel a călătoriei, sunt și agresați și mai ales când uh, urcă la bordul embarcațiilor, de, de foarte multe ori sunt obligați să facă aceste călătorii. Să știți că nu sunt neapărat uh, din propria voință pe mare. Vreau să vă reamintesc că linia verde arată fluxul pentru 2012, fluxul de migranți, și arată că deja în mai și iunie 2014, vedeți acolo cu roșu, se vede că e o creștere bruscă, o creștere violentă, o creștere foarte puternică, astfel încât marina italiană, cât și alte forțe armate în alte țări să fie obligate să reacționeze și fac acest lucru pentru că foarte mult sunt de părere că această misiune a avut un factor de atragere în sensul că a înlesnit pe cei care fac bani de pe urma vieții românești să trimite și mai multe embarcațiuni. Adevărul este că numărul migranților de fapt depinde și de alți factori, depinde firește și de toate focarele de criză care ne um, înconjoară, gândiți-vă la bazinul Mării Mediterane și câte focare de criză sunt acolo, iar lansarea acestei demers Mare Nostrum a nu a dus neapărat la o scădere dramatică a acestui fenomen, dar mai mult ca sigur numărul de zile disponibile pentru a, a întreprinde o astfel de tentativă disparată de traversare a, a Mediteranei a scăzut, deci, numărul de persoane expuse practic unui astfel de risc. Con la prossima slide vi... În orice caz, pe transparentul următor o să vedeți care au fost de la bun început țintele acestei misiuni. Și anume aceea să fim în stare să îi sprijinim pe cei căror viață este pusă în pericol și, în același timp, să putem să combatem orice formă de ilegalitate, nu doar cea care ține de traficul de persoane, ci orice alt tip de ilegalitate și să garantăm astfel siguranța modului navigabil de transport. Foarte multe marine din diferite țări sunt implicate în combaterea pirateriei din Oceanul Indian și poate cine știe pe viitor din Golful Guinea și pe viitor, dacă va fi nevoie, o să facem acest lucru. Come riepilogo. Vedeți acolo pe acest transparent, vedeți care sunt principalele fluxuri care uh, vin dinspre partea de est, a mărimei de fapt, dinspre Libia, foarte clar, vedeți foarte clară că se schimbă și tipologia și etnia, apartența etnică și în orice caz ceea ce rămâne constant este că o descoperire a embarcațiunilor care pornesc în această călătorie permite două lucruri foarte importante. Nu doar faptul că se intervine înainte să fie prea târziu, însă, în egală măsură, și să se acumuleze mijloace de probă care să permită apoi procuraturii să intervină foarte ferm, nu doar asupra celor care sunt considerați călăuzele, dar cei care, sigur că sunt ultimul, ultimul din lanțul infracțional, ce important este să se ajungă până la cei care, de fapt, controlează aceste organizații și ca să ne reușească acest lucru, vedeți pe următorul slide că resursele uh, utilizate sunt uh, cele pe care le folosește orice tip de marină în largul mării, deci nu e vorba doar de serii de comandă și control și uh, staff cu foarte, deci personal foarte numeros, după cum vom vedea în continuare, însă este vorba și de o serie de unități care să permită decolarea de elicoptere și care în același timp să implice și o serie de platforme uh, Uh, de pildă o serie de avioane de patrulare maritimă și care împreună cu dronele să asigure o supraveghere discretă, adică cea mai bună supraveghere care trebuie să fie făcută în momentul în care trebuie să se facă toate probele necesare pentru a vedea cine ce infracțiuni săvârșește. Vorbim despre prezența a cinci nave care se află în mod constant pe mare fără să existe niciun fel de continuitate indiferent de situația de pe mare, indiferent de situația vântului și, practic, vedeți că există avioane de patrulare care asigură în egală măsură o zonă foarte extinsă și, după cum puteți vedea, se trece de la coastele Tunisiei până în Egipt, aproape, iar suprafața de patrulare vizată de către Mare nostru, ca să aveți o idee așa, este echivalentă cu trei insule din Sicilia dacă le punem uh, una lângă alta. Această misiune, succesul ei depinde de o colaborare foarte intensă între agenții sau între autoritățile statului sau, eventual, toate cele care au vrut, de fapt, să coopereze și care au pus la punct un sistem de schimb de informații pe care l-ar putea defini ca fiind multistrat și care permite orice fel de specializare a informației, pentru că orice fel de informații pot face obiectul acestui schimb cu respectarea regulilor și um, a um, titularului, a identității titularului acestor informații. Firește, vorbim de o anumită zonă și important este să nu există o situație ambiguă, pentru că pentru toată lumea există foarte clar ceea ce se întâmplă, fără să existe niciun fel de conflicte. De asemenea, o altă cheie de lectură importantă este că la bordul embarcațiunilor, mai important decât tabloul de comandă, este că există și o, un grup de intervenție rapidă reprezentanți ai statului italian și în același timp ai ONG-urilor. Cu alte cuvinte, există posibilitatea de a efectua un anumit screening din punct de vedere al uh, siguranței imediate și în același timp și pentru a verifica datele biometrice și un screening uh, de sănătate foarte clar făcut. E bine, acest echipaj uh, reprezintă una dintre caracteristicile care ne-a permis să obținem niște reușite majore și um, vă rog să-mi permiteți să vă spun că merg mai departe în următoarele 10 minute prin următorul slide și să vă arăt în ce mod putem atât în serie cât și în paralel să realizăm aceste activități și să insistăm pe acele cazuri care ar trebui să fie prezentate într-un mod cât se poate de urgent, în orice caz uh, pentru a putea folosi apoi elicoptere astfel încât pacienții să fie Um, scoși, dacă sunt și transportați, dacă sunt uh, în pericol să-și piardă viața. În orice caz, aceste persoane, trebuie să vedem cine sunt acele persoane periculoase, asta din cauza experiențelor precedente sau din cauza unor eventuale infracțiuni pe care le-au săvârșit, nu neapărat în Italia. Acest tip de monitorizare a permis structurilor de la SOL, de la țărm, de fapt, să organizeze capacitatea de primire care pe durata întregului parcurs, care totuși durează mai mult de o zi, unor durează și câte două, trei zile, drumurilor pe mare, se poate foarte bine, prin mărturile care au fost strânse în timp real de către poliție, se poate stabili care au fost pățanile oamenilor pe care unii le pot confirma, de asemenea să se vadă care au fost uh, delictele săvârșite, pe durata acestei tentative de sosire în uh, Italia și, în egală măsură, au fost identificate și o serie de incompatibilități. Au fost uh, făcute statistici pe naționalitate ca să nu există niciun fel de fracturi în acest sens și, în egală măsură, trebuie să vedem care sunt persoane care au nevoie de protecție sau ocrotire și deci au fost făcute aceste categorii. Iar rezultatele, mai spun încă o dată, arată că într-un an și jumătate s-au făcut 439 de astfel de evenimente, în sensul că au fost recuperate peste 136.000 de persoane, au fost, mă scuzați, au fost internate și, practic, de cele mai multe ori vorbim de cazuri care au fost interceptate, care au fost depisate înainte ca ei să ajungă pe coastele italiene au fost uh, identificate o serie de persoane și mai multe călăuze, peste 300, organizații internaționale care fac uh, obiectul unor scrisori și comisii rogatorii, deci uh, pe care, care prezintă interes nu doar pentru procurori italieni, ci și pentru alte țări. De asemenea, nouă nave au fost capturate care sunt în stare Uh, să facă acest lucru, să transporte astfel de cetățeni și au fost 32 de nave italiene și deci o navă slovenă care a participat și care a fost cât se poate de activă și de altfel ne declarăm cât se poate de mulțumit de acest lucru. Mai mult decât atât, două submarine au participat la aceste operațiuni și de asemenea cam șapte avioane de patrulare și vreau să vă spun că de la început că de la început practic acest, um, acesta nu a fost considerat a fi o soluție pentru problema uh, migrației, ci pur și simplu acest lucru s-a făcut, s-a considerat a fi, spune, o prevedere de urgență care permitea să se evite un număr mai mare de pierderi de vieți omenești. Pe ottenuto. Eh, sicuramente. Pe... Practic, pentru a rezolva această problemă, eh, se poate interveni în amonte, înainte, însă am impresia că doamna Mețola a identificat foarte limpede care sunt măsurile de care este nevoie și nu mă apuc eu acum să repet nimic, vreau pur și simplu să închei uh, și să le spun celor care sunt îngrijorați de sosile din anumite țări, vreau să știți foarte clar că migranții din zona de criză se schimbă, foarte des acest lucru este evident, e clar, acest lucru ține de acei migranți care au sosit în perioada procesului, proiectului, mă Mare Nostru, inițiativei Mare Nostru, se schimbă repartizarea pe țări, pe naționalități. Vedeți foarte bine că în ultimii 200 de ani fiecare dintre noi a fost direct vizată de fenomenele de migrație. Dacă sunt să ne uităm la istoria omenirii, vedeți foarte clar că migrația caracterizează întreaga noastră istorie și în același timp a reprezentat și o modalitate de a putea vedea în timp, de-a lungul timpului, o serie de schimbări uh, semnificative, nu neapărat negative. Așadar, cred că este cazul să recunoaștem cu toții că ne confruntăm cu o problemă uh, care ne vizează și care ar putea să ne vizeze și în continuare. De aceea vreau să vă propun 3 minute în care să urmăriți un videoclip și care vă permit să uh, vă desăvârșiți, să spunem, informații în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în act, după care vă stau la dispoziție.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 Thank you very much. Admiral. Mulțumim, domnule admiral Fofi. Um, contribution is... Urmează următorul vorbitor, directorul um, Offshore Aid Station pentru migrație, domnul Martin Xureb. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei Libe pentru această oportunitate vin în fața dumneavoastră reprezentând societatea civilă. Of Europe, but also beyond. Pe cetățenii Europei și nu numai. Vin în fața dumneavoastră dintr-un motiv simplu. Noi suntem o fundație și credem că nimeni nu merită să moară pe mare, indiferent ce se întâmplă. MOAS, Migrant Offshore Aid Station, a fost creată de doi oameni, un american și o italiancă, ambii de 30 de ani, care au decis să vină cu acest proiect, cu această inițiativă, considerând că noi, în calitate de cetățeni, nu putem să stăm cu mâinile în sân și să asistăm la ce se întâmplă au avut convingerea că Europa trebuie să fie fruntașă și, de asemenea, ei consideră că ceea ce se întâmplă în Siria, Eritrea, Libia, nu sunt uh, doar lucruri de rezolvat la nivel european. Onto this crisis. Întreaga lume trebuie să răspundă la această criză. E vorba până la urmă de o problemă globală care impune găsirea de soluții globale. A fost foarte greu pentru noi să creăm acest proiect. Chris și Regina, cei de care vă spuneam, au venit cu această idee spre sfârșitul lui 2013, când erau uh, în Lampedusa în vacanță și au văzut o vestă de salvare plutind pe mare. Și au, mm, au întrebat uh, pe cineva de la pasă de coastă malteză ce e cu vestea aia plutitoare. E probabil a unei persoane care a murit pe mare, și asta le-a dat de gândit celor doi. A fost foarte greu, pentru că până acum tot ceea ce ținea de asemenea probleme mm, făcea obiectul muncii celor de la paza de coastă. Dar cât timp oamenii mor pe mare, ar trebui să existe și entități precum cea a noastră, așa cum spunea doamna Metola. Obiectivul nostru este și va fi să nu mai fie nevoie de MOAS. Noi ne vom fi atins obiectivul când vom deveni nefolositori. Ce este MOAS? Ideea este foarte simplă. Avem o barcă de 43 de metri și avem obligația morală și legală de a oferi asistență în caz de probleme. Diferența între noi și celelalte vase pe mare, incluzând paza de coastă și excluzând marele nostru, este că misiunea noastră nu este aceea de a transporta personal din punctul A în punctul B, de a transporta containere, alimente uh, și așa mai departe, și să salvăm viața dacă există o cerere în acest sens. Nu, aceasta este misiunea noastră. Uh, și ne-am configurat în așa fel încât să salvăm vieți omenești când apar probleme pe mare. Barca noastră a fost cumpărată și renovată în sensul acestui obiectiv. Totul este foarte complex, e adevărat, și nu ajunge să fii implicat sufletește. Trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere, pentru că toată această operațiune de salvare este o treabă complexă. Anul acesta uh, ne-am dus pe mare, de exemplu sâmbătă trecută ne-am dus pe mare și deja în mai puțin de 12 ore am primit primul apel de uh, salvare. La scurt timp după aceea eram implicați într-o operațiune de salvare vizând 369 de persoane, 60 femei și vreo 45 copii executarea unei operațiuni de salvare este complexă. Trebuie să stai dovadă de profesionism și trebuie să intervii în așa fel încât să oferi o soluție exhaustivă. Noi sperăm că asta oferim în plus. Nu facem doar operațiuni search and rescue, de căutare și salvare. Folosim cele mai în, uh, avansate tehnologii cu drone în, folosite în scop umanitar. Un lucru foarte important pe care aș vrea să-l subliniez și care s-a întâmplat în acest an este faptul că ne-am uh, aliat cu Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières. Noi considerăm că ceea ce se întâmplă pe mare merge poate dincolo de Search and Rescue. Avem o clinică pe deplin echipată cu medici și paramedici de la Médecins Sans Frontières în așa fel încât aceștia să se ocupe de îngrijirea post-salvare. Facem totul ca și anul trecut, cu căutări pe mare, cu operațiuni de salvare, cu răspuns în caz de urgență, dar, în plus, față de anul trecut, am simțit că e nevoie de ceva mai mult și că ar fi cazul să ținem cont de nevoile persoanelor care sunt salvate pe mare. Chiar uh, discutam ieri cu unul din medicii de la Doctors Without Borders și mi-a spus ceva ce mi-a atras atenția instantaneu. Ea mi-a spus că, în ciuda entuziasmului la câteva minute după ce lumea s-a a ajuns la noi pe barcă, toată lumea a dormit. Și ea i-a întrebat pe oameni, de ce ați adormit imediat? Și răspunsul a fost simplu, dar evocator. Mi s-a spus, a fost prima noapte în care am simțit că putem să închidem ochii, fiindcă suntem în siguranță, după multe, multe luni. Conceptul operațiunilor acum, acesta este cât se poate de simplu. Înainte de a ne lansa în acțiune, ne-am uitat la convențiile în vigoare să vedem ce spun acestea. Nu știm foarte bine care sunt obligațiile uh, statelor de pavilion. Noi știm însă și care sunt responsabilitățile noastre în calitate de vastă mare la care se poate apela într-o operație de uh, salvare. Ceea ce facem noi este în cooperare de plină și coordonare de plină cu centrele de salvare. Anul trecut, când am plecat din portul Valeta, pe 25 august, am ne-am uh, dus pe un uh, teritoriu neexplorat. Unii au avut mari dubii față de ceea ce urma să facem noi, alții chiar au încercat să ne pună bețe în roate și alții au fost uh, pur și simplu sceptici față de ceea ce voiam noi să facem. Dar iată că doar după două zile am primit un apel de la Centrul de Coordonare și Salvare din Roma și apoi în cele 60 de zile de operațiune au urmat alte 50 de apeluri. Fără a dori să intru în prea multe detalii cu privire la modul în care operăm, vreau să vă spun că până la urmă avem uh, o structură simplă. Stăm relativ aproape de platformele petroliere, uh, aproape de vasele Mare Nostrum. Suntem uh, activi mai degrabă în partea de sud, extremă sud. Noi considerăm că dacă se oferă asistență, de exemplu, primele 12 ore, șansele ca acești oameni să moară pe mare sunt reduse simțitor. Anul acesta a fost, anul trecut a fost un blueprint. Am petrecut vreo 38 de zile pe mare, am avut vreo 60 de operațiuni, am salvat 3000 de oameni, dintre care 1462 a fost preluați la bord. marea majoritate, au debarcat pe uh, vase Mare Nostrum, acțiuni coordonate de Centrul de Salvare de la Roma. Și profit de această ocazie pentru ca public să fac asta încă o dată și să mulțumesc Mare Nostrum. Contribuția Mare Nostrum a fost una extraordinară la salvarea de vieți. Unii au debarcat în Sicilia am spus că felul nostru de a opera este unul cât se poate de special. Noi, în loc de activism, vrem să ne axăm pe acțiuni concrete. În loc să ne impunem, noi vrem să inspirăm. Noi considerăm că cel mai bine vom progresa dacă conlucrăm. Și considerăm de asemenea că pentru a combate această criză, pentru că asta este, e nevoie să lucrăm unii cu alții. Simt nevoia să zăbovesc puțin asupra unui aspect. La ora actuală avem drone, exact tipul de dronă utilizată de Marian Nostrum anul trecut. Suntem o entitate privată, o fundație. Ne-am aliat cu societatea civilă și cu Médecins Sans frontier. Venim cu ceva nou în joc și spunem că avem o oportunitate de a lărgi puțin uh, felul în care se întreprind operațiunile de salvare. Utilizăm tehnologia la vârf pentru a salva vieți omenești pe mare. Deja am referit la parteneriatul nostru cu Médecins Sans Frontières. E un lucru cât se poate de inovator, pentru că cetățenii s-au aliat cu industria, cu entități precum fundația noastră, cu alți contribuitori, pentru a transmite un mesaj cât se poate de simplu. Așa cum a spus Filippo soluția nu vine de la noi, ci de mai sus, din țările de tranziție, din țările de destinație. Și totuși, pentru cei care se văd obligați să traverseze Mediterana, chiar că știu că e periculos, pentru cei care nu au altă posibilitate, noi vom fi mereu acolo pentru a combate pierderea de veți omenești pe mare. Pentru că noi înțelegem și noi știm că indiferent ce se întâmplă înainte sau după, dacă acea persoană se neacă în mare, nu mai contează absolut nimic. Vă rog frumos dacă puteți să încheiați. Atât. Am un filmuleț de vreo două minute doar, pe care aș vrea să îl să vi-l împărtășesc.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 very much, Mr. Xureb. Mulțumim foarte mult, domnule Xureb. Urmează acum domnul profesor Filip de Breiker, coordonatorul rețelei Odiseu. V-aș ruga să respectați cele 10 minute alocate pentru că suntem puțin în urmă cu programul. You, uh, very much, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. N-am niciun clip video eu, sunt un avocat. Și când ești un avocat confruntat cu cererile de azil, uh, trebuie să te gândești tot timpul și cred că te împiedică să dormi uh, acest lucru. Cum se poate și te gândești de ce se ajunge într-o asemenea situație. De ce să nu existe o cale legală de a ajunge într-un loc în care să faci cerere de azil? Și e foarte greu să răspunzi pe căi juridice, pentru că de decenii ne luptăm. Și e foarte greu să dăm substanță acestei noțiuni. Dreptul la azil, dreptul de a cere, dreptul de a obține azil. Deci este foarte dificil să îi convingem pe colegii noștri și să arătăm de ce statele au obligația uh, să ajute azilanții și să nu împiedice să vină. De asemenea, când ești activ în acest domeniu, nu poți să uiți tot ce s-a întâmplat în acești ani, cum foarte multe uh, hotărâri politice nu au fost niciodată implementate. Cine își mai aduce aminte de primii oameni care au murit în largul Lampedusei și de acel task force care a fost creat în Consiliu. În uh, concluziile ultimului summit nici măcar nu se mai vorbește despre acest task force, ca și cum toată lumea a dat o uitare. Și acum parcă din nou vrem să facem ceva, vrem să reinventăm roata. Solidaritatea. O noțiune care uh, se află în lumina reflectoarelor, pe prima pagina ziarelor, dar care, din perspectiva avocaților, este un principiu legal. Nu e vorba doar despre un principiu politic. Este o datorie morală și este și un principiu legal. Și în temeiul articolului 80 din tratat se vede foarte clar acest lucru. Și așa cum am să vă explic rapid, acest articol nu este suficient de bine aplicat. Și ar trebui să tragem niște concluzii. Dacă chiar lansăm o dezbatere serioasă pe tema solidarității, trebuie să discutăm despre mai multe tipuri de solidaritate. Cea fizică, redistribuirea persoanelor, cea financiară, redistribuirea banilor și operațiuni solidare, redistribuirea resurselor. Și când s-au făcut evaluări la nivel european, s-a văzut că nu s-a făcut mare lucru. Și sincer, nu mare lucru. Din perspectiva dezbaterii politice, aș putea să spun că interesul este scăzut. Nu pot decât să mă enervez când aud miniștrii vorbind despre azil și citând cifre absolute și nu cifre figure. Ce înseamnă când spui că țara mea primește mai mulți refugiați decât cu tare altă țară, când de fapt nu e în calcul alți parametri precum uh, suprafața țării respective, numărul de locuitori, PIB-ul și așa mai departe. Și zerele sunt pline de asemenea declarații. Trebuie să lansăm dezbaterea despre date. Este o dezbatere necesară și e trist că de ani de zile Comisia Europeană nu a pus cifrele la dispoziție. A evalua datoriile statelor membre nu e ușor, trebuie să ai în vedere mai multe criterii, totul este instrumentalizat politic, dar eu cred că până la urmă ajungi cam la aceleași concluzii. Întotdeauna vor fi state membre care fac mai multe decât altele, state membre care nu fac mare lucru și state membre care nu fac nimic. Și nu trebuie să discutăm despre cote, trebuie să discutăm despre capacitățile de primire și să vedem dacă uh, după ce ai alocat o cotă unui anumit stat membru, dacă el chiar are capacitatea de a primi uh, acel număr de refugiați. Puteți apoi să vă întrebați dacă mai trebuie să uh, uh, revizuim acordul de la Dublin. Comisia Europeană a spus că era imposibil, ceea ce este foarte ciudat, pentru că Comisia Europeană poate să ne spună câți pești putem să pescuim ca să uh, protejăm resursele haleutice, dar apoi uh, aceeași comisie spune că nu putem să revizuim uh, regulamentul de la Dublin. Până la urmă se pare că o vom face. Oricum, trebuie să schimbăm sistemul ori complet, ori măcar parțial și să se facă ajustări majore. Dificultatea este cum să faci această revizuire. Prin urmare, atunci când vine vorba punerii în aplicare acestei reguli de distribuire a persoanelor, întâmpinăm multe dificultăți. Vă atrag atenția asupra unui document uh, al lui Inel Rapoport. Este un economist. Eu lucrez că el la Centrul pentru Politici Imigraționale din Italia și el uh, a avansat niște idei pentru a permite calcularea cotelor, dar a, uh, a propus însă să se țină cont și de preferințele imigranților și să putem să împăcăm preferințele imigranților cu preferințele statelor membre. Poate să pară ciudată această metodă, dar noi credem că ar fi un instrument ă, util. Pare că ar fi bine să aruncați o privire la propunerea colegului meu. În plus, nu trebuie să limităm dezbaterea la politica acordării de azil. Solidaritatea este un concept global și ar trebui să includem măcar chestiunea frontierelor externe, protecția frontierelor externe. Exemplul Italiei ne arată foarte bine că există o legătură între controlul la graniță și politica de azil. Și iată cum ajungem la discuția despre viitorul agenției Frontex. Ce o să facem cu Frontex? Cum o să finanțăm Frontex? Cum putem să dăm mai multe fonduri, dar putem să facem acest lucru și să nu transformăm Frontex într-un uh, organ mai integrat care ar putea eventual să devină un fel de uh, uh forță, uh, super forță de, de grăniceri europeni? Cam acestea erau uh, gândurile pe care doream să le împărtășesc astăzi cu dumneavoastră. În încheiere, vreau să mai spun două lucruri. Mai întâi, cred că articolul 80 din tratate este viabil și deocamdată ne aflăm într-o situație de încălcare a acestui articol. El nu este pus în aplicare nici de statele membre, nici de instituții și colegii, într-o întâlnire de săptămâna trecută, colegii mei avocați, au putut să fie de acord cu mine și anume că este o încălcare manifestă a acestui articol. Deși uh, uh dispoziția spune uh, as much as necessary, pe cât este necesar. Deci există o marjă de interpretare pentru Uniunea Europeană când vine vorba aplicării principiului solidarității, dar realitatea este că nu s-a făcut nimic pentru a se aplica acest articol. În plus avem și un alt instrument, protecția temporană, și nici acesta nu este folosit. Avem toate condițiile întrunite pentru a folosi articolul 80, dar nu s-a făcut nicio propunere concretă din partea Comisiei Europene ca să se folosească acest mecanism al protecției temporane. Și eu cred că dacă acum, în următoarele săptămâni, nu se întâmplă nimic, atunci Parlamentul European poate să hotărească să depună plângere în fața Curții de Justiție pe motiv de uh, nerespectarea tratatelor de către Comisie, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut. Bineînțeles că nu este uh, soluția panaceu pentru că ar fi doar uh, o um, metodă de a proceda pe plan juridic, dar măcar am face ceva. Și să nu uităm dimensiunea externă a problemei, să nu ne limităm doar la dimensiunea internă. Nu putem să discutăm realocarea numărului de azilanți care ajung în Uniunea Europeană, uitându-i pe sutele de mii de refugiați care s-au uh, refugiat în uh, Liban, Turcia uh, sau Iordania. Și ar trebui niciodată să ne uităm și să nu ne uh, ridiculizăm, pentru că până la urmă noi nu primim chiar așa de mulți refugiați și azilanți în Uniunea Europeană. Thank you very much, Mr. De Bruyker. Um, I... Mulțumesc, domnule De Bruyker. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Zoe Constantopoulou, care este președintele Parlamentului Elen și cred că este momentul propice să discutăm uh, despre um, acest subiect. Aveți dumneavoastră cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră pe care eu personal, dar și Parlamentul Elen o consideră ca fiind una deosebit de importantă pentru direcția spre care se îndreaptă Europa. Comisia pentru Libertate, Justiție și Afaceri Interne nu putea să treacă cu vederea acest subiect deosebit de important și nu putea să uh, nu dezbată despre fluxurile de imigranți, chiar și din perspectiva respectării drepturilor omului. Eu am să vorbesc doar despre drepturile fundamentale din cartă, care sunt strâns legate cu discuția noastră. Dreptul la demnitate, dreptul la viață, interzicerea torturii și a tratamentelor uh, inumane și degradante și a, pe, a pedepselor, protecția datelor personale, dreptul la azil, protecția în cazul uh, strămutării, protecția împotriva extradării, dreptul la un proces echitabil și la căi de recurs. Să nu uităm că sunt drepturi fundamentale și sunt de asemenea obligații internaționale la care ar trebui uh, să aibă dreptul orice cetățean care încearcă să ajungă pe teritoriul UE. Acum să vorbesc în limba greacă, pentru că prefer să vorbesc limba mea maternă în fața comisiei dumneavoastră. Ar trebui să ne aducem aminte de faptul că avem nevoie de o abordare cuprinzătoare în care să nu uităm nici motivele acestor valuri de imigranți. De ce acești oameni se transformă în refugiați sau imigranți? Păi din cauza războaielor, din cauza um, instabilității din țările lor, uh, din cauza regimurilor antidemocratice, autocratice, care le amenință viața și libertatea, dar uh, fug și din cauza unor uh, situații în care viața și demnitatea umană sunt puse în pericol. Țara mea, Grecia, primește foarte mulți imigranți și refugiați. În același timp, în ultimii cinci ani, ne-am transformat și într-un loc din care oamenii pleacă, până și cetățenii noștri devin imigranți. Mai ales din cauza crizei. O criză profundă care s-a transformat într-o criză socială, umanitară. Țara noastră a fost unul dintre uh, uh, țările cele mai afectate de această criză și din momentul în care țara noastră a fost uh, supusă regimului troicii, ne-am confruntat cu această criză umanitară. Comisia dumneavoastră știe că există sute de mii de tineri um, um, cu studii universitare de aceeași generație cu mine care au fost obligați să plece din Grecia deoarece nu puteau să mai trăiască, nu mai puteau să-și câștige viața, nu puteau să trăiască cu demnitate în țara lor uh, natală. E important să vă gândiți și la aceste realități când discutați despre solidaritate, deoarece solidaritatea nu este uh, un uh, concept uh, fără uh, fundament. Dacă ne dorim o concretizare a solidarității, atunci trebuie să dăm uh, posibilitatea cetățenilor unei țări, dar și refugiaților să-și trăiască viața cu demnitate. În Marea Mediterană, în ultimii ani, s-a uh, creat un cimitir în aer liber. Și nu putem să vedem acești imigranți care au murit și acum zac pe fundul mării numai ca pe niște cifre, ca pe niște statistici. Și să ne întrebăm, suntem gata să ne riscăm uh, propriile vieți și să ne îmbarcăm pe niște uh, embarcațiuni uh, mai fragile decât o coajă de nucă ca să ne salvăm viața? Să nu uităm că acești oameni deseori sunt obligați să uh, plece pe mare în asemenea embarcațiuni uh, fragile. În decembrie 2014, fix înainte de Crăciun, a existat un accident dramatic. S-au scufundat, uh, s-a scufundat un feribot care făcea legătura între Grecia și Italia și datorită noilor tehnologii, cetățenii greci um, au putut în fața tele- televizoarelor să urmărească minut cu minut cum oamenii mureau în apele înghețate din Marea Mediterană și au înțeles că aceste victime tăcute niciodată nu au avut dreptul la cuvânt pentru că au murit în Marea Mediterană. Parlamentele au obligația de a vorbi în numele lor, de a vorbi în numele refugiaților și în numele imigranților și vreau să spun că pe 21 martie anul acesta Parlamentul nostru și-a deschis ușile pentru comunitățile imigranților și pentru toate ONG-urile care luptă împotriva rasismului am organizat o discuție cu toți acești oameni care a fost transmisă în direct și la televiziune, țara noastră. A fost uh, un moment uh, important ca să arătăm că imigranții și refugiații nu sunt niște uh, diavoli, sunt oameni ca și noi. Pe 8 martie am dat un premiu unei tinere fete din Siria, care în septembrie s-a luptat uh, timp de trei zile ca să supraviețuiască în mare. Și s-a salvat nu doar pe ea, ci și uh, doi uh, copilași uh, de numai câteva săptămâni. Unul uh, chiar a supraviețuit, celălalt a murit și această uh, fetiță este o eroină din zilele noastre. Și toți acești copii își riscă viața și noi avem o răspundere. Nu putem încă o dată să vorbim despre ei ca uh, fiind niște cifre. Noi suntem aleși de către cetățeni, facem parte din parlamente și trebuie să ne gândim cum să apărăm toate aceste uh, um, persoane. Deseori auzim vocea anumitor guverne și cum se mm, promovează aceste tendințe uh, xenofobe și rasiste. Sunt unele voci care chiar ar dori să lanseze um, acțiuni militare în locul uh, acțiunilor de salvare. E păcat, pentru că din cauza atitudinei acestor guverne nu facem decât să uh, agravăm și mai mult situația um, acestor oameni și nu, mai put, nu putem să încurajăm această logică a rasismului și xenofobiei. Nu mai putem să apărăm o imagine a unei Europe fortărețe. Această idee s-a prăbușit de foarte mult timp. Nu putem să închidem frontierele și nu putem să construim un zid în, jur, în jurul Mediteranei. Din păcate, atitudinea unor guverne a devenit un adevărat uh, alibi pentru toți cei care uh, promovează idei uh, rasiste și xenofobe. Noi, la Parlamentele Naționale, avem obligația de a lua inițiative care să ne aducă aminte că suntem cu toții cetățeni europeni și că vrem să fim mândri de uh, societățile și de țările noastre. Nici noi nu avem un film pe care să vi-l arătăm, însă am vrea să vă uh, pomenesc o, o metodă de a lupta uh, pentru protejarea drepturilor fundamentale. Cum putem să facem față nedreptății atunci când Europa, dintr-o casă ospitalieră, se transformă într-un uh, lagăr sau într-un cimitir? Doamnelor și domnilor, Au existat mai multe inițiative pe care le-a adoptat Parlamentul European, uh, decizia din luna decembrie 2014, apoi și decizia adunării Consiliului Europei Însă aceste decizii pe care le-am uh, pomenit nu trebuie să fie văzute ca un scop în sine și ca și cum deja v-ați făcut treaba. Nu, dumneavoastră trebuie să vă continuați munca astfel încât în mod eficient și hotărât să uh, mențineți presiunile asupra Uh, decidenților politici să spuneți că tratatele, acordurile trebuie să fie respectate, că este nevoie de mai multă finanțare pentru operațiunile de salvare, pentru că Europa trebuie să rămână în continuare un loc în care orice viață omenească este protejată. Thank you very much. Um, it took... Mulțumesc foarte mult, a durat ceva mai mult ișor. Deci mai avem cam jumătate de oră pentru ca să intervină membrii comisiei, adică puteți să puneți întrebări. Dar ne trebuie timp și ca să răspundem la final, motiv pentru care profit de ocazie ca să dau cuvântul înainte de toate tuturor membrilor care uh, ba sunt raportor, ba sunt raportor din umbră, About seven under other members we have recognized until now. Um... Și alți colegi care eventual vor să intervină, asta înseamnă că toate intervențiile ar trebui să se limiteze cam la un minut. Vă rog frumos, dacă ați putea să vă concentrați pe ideile cele mai importante pe care le transmiteți. Metzola from the EPP Group. Grazie hafna, Jan Nafli. Doamna Metzola, mulțumesc foarte mult. Știu foarte bine că am intervenit și, din păcate, m-am lungit uh, mai mult decât era cazul. În orice caz, în vexinam foarte cucis. În orice caz, este o întrebare pe care n-am abordat-o ceva mai devreme și anume este vorba despre o agendă care a fi făcută publică în momentul în care o să fim la Strasburg. Cu alte cuvinte, este vorba despre agenda Comisiei europene și mi se pare important ca la Strasburg să putem avea ordine de zi în funcție de care să lucrăm, așadar mi se pare foarte dezamăgitor acest lucru pentru cetățenii noștri și anume faptul că avem de face cu agenda Comisiei care nu e atât de concretă pe cât am fi dorit noi, pentru că nu putem să tot vorbim, dar fără să uh, trecem și la fapte. De aceea, doresc să vă mulțumesc pentru interesele dumneavoastră. Mulțumim și noi. Urmează doamna Kenge de la Sfârșitul și Democratura, doamna Kenge. Si, grazie. Mulțumesc foarte mult. Două întrebări aveam eu, destul de concise, ca să facem lumină în stat. Și anume, pornind și de la declarațiile pe care le-am auzit făcută de mulți oameni politici în ideea de a putea contribui de acord la salvarea cetățenilor, dar să nu-i aducem în țările lor și să lăsăm uitarea. Eu aș vrea să-l întreb pe de pe domnul profesor, care sunt, de fapt, obligații din punct de vedere juridic care sunt astfel încălcate și uh, um, aș întreba și pe domnul Amiral dacă există și alte obligații, în afara celor morale referitoare la dreptul maritim, în legătură cu aceste declarații, ce se încalcă conform de timp când face astfel de declarații. Și, de asemenea, aș mai face o observație, m-aș referi la intervenția domnului Ciureb, v-aș întreba dacă puteți să-mi spuneți, domnul Ciureb, mă scuzați, dacă puteți să ne spuneți um, unde sunt duse persoanele pe care le salvați dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc și eu și acum primul raportor din umbră din partea mea este doamna Wikström de la ALDE. Vă rog, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Domnul profesor de Breaker spunea că sistemul, că SECA, sistemul european comun de azil, numai comun nu este. Cred că asta ați spus. Și vă dau dreptate, și anume că șase state membre primesc 80% dintre solicitanții de azil din Uniunea Europeană. De aceea, dacă vrem să-și merite atributul de comun, mă gândeam că am avea nevoie chiar de un sistem centralizat care să fie și comun pentru toate statele membre, să fie european și nu să lase povara pe umerii um, statelor membre și fiecare să rezolve problemele focarelor, fiecare care se mecinează. Am văzut problema există și în Malta și în Italia și vedem de aceea că sistemul de la Dublin creează o repartizare inechitabilă a poverii pot să vă spun că m-am ocupat de acest regulament Dublin, pentru că am fost raportor și în același timp m-am ocupat și de sentințe referitoare la minorii neînsoțiți, care dacă nu mă înșel a fost luată chiar astăzi. Avizul a fost votat. Și um, cred de ce e nevoie de un sistem uh, uniformizat și de repartizare a refugieților care să ia locul principiilor de la Dublin? Păi, pe viitor, acest lucru ar putea fi um, coordonat de existența unui birou european de azil, EASO, și s-ar putea aloca niște cote obligatorii care să aibă la bază date cantitative, cum ar fi populația, PIB-ul și așa mai departe, însă datele calitative referitoare la date, la legăturile de familie și nu numai dar o extindere a mandatului EASA ar putea permite agenției să prelucreze cereri de azil în baza unui nou sistem de azil și acest lucru cred că se poate realiza în toate statele membre care au mandat să prelucreze aceste date și în același timp să sprijine um, statele membre și financiar și nu numai și în momentul în care, dacă tot vorbim de solidaritate, chiar mă bucur că dumneavoastră ați invocat articolul 80, pentru că am văzut o serie de cercetări făcute pe marginea articolului 80 și, de asemenea, el poate fi temeiul legal și pentru tot ce ține de spetele de migrație și trebuie să insistăm pe cât de important de faptul că articolul 80 poate fi invocat. Fiți drăguță, fiți drăguță și încheiați intervenția, spune președintele. Deci, după cum știți, avem astăzi 15 state membre de reintegrare a acestor um, cetățeni și uh, unii dintre ei așa, câțiva, nu foarte mulți. Important de totuși să participe la toate țările. Nu putem altfel vorbi de o Europa comună. De asemenea, domnul profesor de Breaker, credeți că puteți să vă ocupați de extinderea mandatului Frontex? Ce ar trebui să facem noi ca să organizăm operațiuni de cercetare și căutare? I have 1000 more questions, but I limit it. Mai am mii de întrebări, dar am marginat atât. And that was already uh, three times. <laughs> Oricum ați depășit de trei ori uh, timpul, dar mă rog, mai, mă rog, de vreo două ori treacă de la mine, dar o uh, să-i rog pe restul vorbitorilor, fiți drăguți, nu vă mai lungiți, că nu avem timp. Și sunt mai mulți oameni care vor și să intervină. Barbara Spinelli. Gue. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte a Parlamentului Elen, vă mulțumesc pentru că ați denunțat Giune uh, Bo. Dacă dumneavoastră sunteți uh, mulțumită, dacă am înțeles bine s-a spus în interpretare, dumneavoastră a spus că întreaga idee de Europa Unită s-a prăbușit am senzația că, în orice caz, ideea nu e foarte solidă nici în mintea celor care guvernează Europa. De aceea mă adresez acum domnului Amiral de Georgie. Di una cosa. Lei Ce părere are dumnealui? Dumneavoastră spuneți că acest mare nostru nu a fost un factor de atracție. Vă sunt, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și voiam să vă întreb dacă nu cumva a repetat aceeași greșeală în uh, momentul în care noastră vă concentrați pe combaterea, mă rog, acțiunilor călăuzelor și eventual de, pentru să încercați să scufundați embarcațiunile călăuzelor. Nu aveți impresia că repetați aceeași eroare de raționament, că, considerând că aceștia sunt principalii răspunzători și cei care stimulează um, venirea migranților și încă o observație și încheie această amăgire că uh, Uh, um, dacă oamenii nu mai pleacă, nu mai mor. Este o amăgire, a? cu asta se amăgește astăzi Europa. Um, ce părere aveți de cooperarea cu țările terțe și cu țările de origine și mai ales cu țări cum este Egiptul, Eritrea, care nu dau niciun fel de asigurări în ceea ce privește respectarea de plină a drepturilor omului. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Urmează la cuvântul Sebaios din partea verzilor. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, när vi talar om en helhet... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă tot vorbim de soluții generale, nu știu, și tot felul de abordări generale, că n-ar trebui să luăm în calcul numai perspectivele pe termele pe termen scurt, ci ar trebui să ne gândim la perspective pe termen lung. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe bună dreptate pe această nenorocire și anume că trebuie să avem totuși o abordare cu bătaie lungă, trebuie să ne gândim la chestiuni cum ar fi soluționarea focalor de conflict. Și un lucru care ar putea să dea o mână de ajutor și pe termen scurt și pe termen lung este să avem um, o serie de prevederi foarte clare, pentru că momentan există această posibilitate de a emite vize umanitare, dar nu se folosește această variantă. Mi se pare că e o soluție pe care o putem folosi mintenaș. Și încă o problemă um, foarte mare este că numai câteva zile Consiliul a considerat de cuvinte să se ocupe de această problemă în Mediterana, în sensul că dumnealor vor să trimită forțe de intervenție către țări cum este Libia, ca să scufunde embarcațiunea sau ca să oprească embarcațiunea înainte ca aceasta să pornească în larg. Uh, să știți părerea aveți, domnule Amirea, nu vă mi se pare uh, demn de mers la balamuc. Adică problema orientăm către altceva, pierdem din vedere situația cu adevărat gravă. Mulțumim și noi, urmează la cuvânt Ignacio Corea. Corao mă cheamă și nu Corea. Mă iertați, eu de la FDD, mă iertați, sunt președinte Albrecht, mă cheamă Corao. Un minut așadar mi-ați dat, nu prea mult, ca să pot să pun eu o întrebare, de aceea o să încerc să fiu cât se poate de concis. Uh, și vreau să vă spun că ceea ce mă privește pe noi ne interesează ce ține de competență. Deci eu sunt destul de mulțumit de faptul că, din perspectiva Parlamentului European, uh, aflăm um, că există acest uh, raport și săptămâna trecută vedem că avem o poziție de bun simț, o poziție constructivă. De altfel, sunt cât se poate de convins și de deschis față de propunerea comisiei, care poate foarte bine să fie o propunere bună. Săptămâna viitoare, când, mă rog, auzindu-l vorbind pe, pe Juncker, una dintre săptămâni, am avut impresia că era mai degrabă din GUE și nu din Partidul Popular, având de ce ieșea pe gură. Dar în fine, în fine, parțial așa și e, nu? Da. Însă, Însă, uh, ceea ce ar trebui să ne pună pe noi pe gânduri este faptul că această competență, de fapt, este una a statelor membre. Cu alte cuvinte, este de resortul Consiliului, iar uh, avizul pe care îl are Consiliul, pentru că nu e urgent, urgență, este o perioadă uh, istorică, vorbim de un adevărat exod. Practic, e vorba de o serie de răspunsuri absolut inadecvate și insuficiente. Vorbim de reacții anacronice pentru că nici măcar nu se rezolvă problema în momentul respectiv. Pentru că, de pildă, fondurile care, pe care la dispoziție programul Triton nu sunt suficiente. Acolo sunt multe semne de întrebare și, de altfel, nici măcar nu se poate face o programare pe viitor. Pentru că este foarte clar că ne confruntăm cu o perioadă istorică și, în astfel de momente, trebuie să face o programare pe termen lung. Ori acest lucru se face având în vedere politicile economice pe care le avem în cu în de dezvoltare de unde uh, fug oamenii ăștia. Însă, în același timp, trebuie să ne uităm și peste politica noastră internațională. Acest lucru nu se întâmplă și am impresia că, din acest punct de vedere, ne riscăm propria reputație. De aceea, cred că ar trebui să fim mai fermi când vorbim cu statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Coordonat Laura Ferrara, coordonatorul grupului EFDD. Un minut, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu ceea ce a spus colegul meu, domnul Corao, și anume, așa cum spunea pe bună dreptate ești un profesor de Breaker, nu doar că ne revine obligație morală, dar avem și o datorie juridică care decurge din articolul 80 și care ține de solidaritate și de cooperare, însă de foarte multe ori sau mai întotdeauna este un des care se încalcă sau nu se cunoaște și uh, practic scădem victime a ceea ce ține de așa numita globalizare indiferenței. Uitați-vă la statistici și veți vedea că nu se mai ține cont de faptul că vorbim de copii, de femei, de oameni care își pierd viața pierdem foarte mult timp și spun pierdem foarte mult timp pentru că acest timp ar putea fi folosit ca să venim cu propuneri concrete și în același timp ce facem? Noi irosim timpul cu tot felul de pălăvrăgeli care de foarte multe ori uh, nu sunt utile și care vin cu tot felul de propuneri, suntem nemulțumiți tot felul de propuneri, ca nu ca în perete, care vin de multe ori de la Consiliu sau chiar din partea Comisiei. Eu una mi-aș dori ca agenda care va fi prezentată în luna mai uh, să coincidă cu ceea ce spunea uh, în plenara trecută domnul Juncker și anume să se ajungă la o revizuire a regulamentului de la Dublin cu noi căi de acces către Uniunea Europeană, pentru că dacă nu, în continuare tot târâmpițăm aici solidaritate care rămâne însă numai la nivel declarativ și la o cooperare care este o simplă dorință și atât pentru toate statele membre, iar situația o să rămână întotdeauna aceeași. Thank you. Uh, we have... Vă mulțumesc. Mai sunt 10 alte solicitări de intervenție din partea membrilor liberi și începem cu Ana Gomez. Well, uh, I've, I've been reading interviews with uh, smugglers in Libya Uh, who are not all Libyans, and they all say that it... Da, am tot discutat cu cetățenii și libieni, exemplu, spun că Uniunea Europeană ține profitul uh, aici, nelegalizând migrația. Asta trebuie să cerem din partea Consiliului. Trebuie să răpim profitul călăuzelor și traficanților de ființe umane. Bineînțeles că trebuie să existe o partajare a efortului în ceea ce privește primirea de refugiați și de migranți. Și trebuie să înțelegem faptul că vizele umanitare există și că trebuie folosite, e obligația noastră. Eu sunt unul dintre cei care înțeleg că e o chestiune foarte urgentă, că e în joc umanitatea și credibilitatea noastră. Trebuie să facem tot posibilul pentru a avea o politică comună de salvare a vieților în Mediterana. Avem uh, forțele militare italiene care fac asta, care știu să facă asta, care au echipamentul. Este strigător la cer. Nu se poate să avem uh, forțele armate implicate în uh, Oceanul Indian, dar în Mediterana nu. Acest lucru este primul care trebuie să fie pe listă și apoi să luptăm împotriva călăuzelor. Este inacceptabil. Frontex nici măcar nu are mandatul de a prinde călăuzele nici măcar nu există un mandat în acest sens, ceea ce este de neconceput. Și sigur că bărțile trebuie distruse, dar nu așa cum s-a prevăzut. Concluziile Consiliului sunt prea puține și sunt perfect de acord cu domnul profesor de Breiker când spune că avem nevoie să recunoaștem că atât Consiliul cât și Comisia încalcă solidaritatea. Nu e vorba doar de lipsa de solidaritate, E vorba de felul în care tratăm această criză. E o scuză în spatele căreia se ascunde pe cum guvernul meu, care ar putea să facă mult mai mult în ceea ce privește primirea de refugiați și migranți. Dar nu își poate permite asta. Avem nevoie de o nouă abordare bazată pe solidaritate și pentru asta avem nevoie de lideri. Oameni care să aibă o viziune pe termen lung, care să recunoască nevoile Europei, inclusiv în ceea ce privește reîntinerirea populației. Și nu doar să țină cont de sondajele de opinie și de cele mai uh, scandaloase opinii populiste în acest sens. Domnule Admiral Fofi, ați menționat 364 de călăuze arestate, parcă, sub legea italiană. De ce acest lucru n-a putut să fie un mandat din partea Europei, un mandat de arestare pentru a aduce în uh, fața instanței, așa cum facem de altfel cu pirații din Oceanul Indian. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bonfa urmează. Question. Vă mulțumesc. O întrebare foarte rapidă pentru domnul Fofi. Vreau să știu dacă în urma discuțiilor care au avut loc între statele membre au existat și discuții cu uh, forțele uh, marine din alte state membre ca să puteți să conlucrați, de exemplu, pentru a se elibera vize umanitare. Știu că nu putem să facem asta de azi pe mâine, dar poate că ar fi bine dacă ar exista uh, um, nave europene care să meargă pe coastele Siriei sau ale Libiei și să ia pe acești refugiați Uh, care, să zicem, au primit vize și ei să poată astăzi să ajungă în Europa, să nu mai trebuiască să facă apel la asemenea embarcațiuni fragile și la călăuze. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ciocos. Domnul Chircos. Doamnă Constantopolu, bine ați venit. Eu fac parte din tabăra celor care crede că ceea ce s-a întâmplat în Grecia este Uh, rezultatul unei atitudini uh, de stat bazat pe porniri de clan. Mulți din Parlament au fost de acord să tripleze bugetul Frontex și să conducă operațiuni de search and rescue. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește consolidarea rolului Frontex? Thank you very much. Uh, next speaker is uh, Ms. Mulțumesc. Doamna Adef are cuvântul acum. Domnul, domnul. Bulgaria, etnol. Mulțumesc. Eu sunt din Bulgaria, un stat membru care suferă din cauza presiunii migranților și refugiaților. Mereu am făcut apel la solidaritate și la partajarea efortului și a poverii. Mă bucură faptul că Consiliul настоя за квоти за бежанци. Уверен съм, че Европейската комисия ще включи тези предложения. А венит cu concluzii relevante. În acest sens se pot găsi cote. Și mă bucură faptul că vom putea încadra toate acestea în programul de migrație care va fi... Prestui да бъде изработен. Също така съм уверен, че... Adoptat în 13 mai. Регион, като... De acest lucru va ține cont și Parlamentul. Eu sper că ако решенията, които Европейския съвет разработи... Nu ne vom axa doar pe Mediterana, ci pe toate frontierele externe ale Uniunii Europene. Altminte, traficanții să știți că pur și simplu își vor muta centrul de interes. De exemplu, la Marea Neagră, la frontiera de est. Există deja semnale cum că se întâmplă asta și de aceea deciziile care vor fi luate trebuie să includă toate statele membre. E așadar foarte clar că abordarea trebuie să fie una holistică. Mulțumesc, care acum cuvântul următoarea vorbitoare. Eh, Mulțumesc, Doamna Post. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost adresate cam aceleași întrebări pe care le aveam și eu. Acum mi-a rămas doar o întrebare de adresat. Cu privire la Marina Italiană. Ați întâlnit entități private și ce părere ați avut despre acestea? Mă refer la părți interesate private care să salveze vieți. V-au ajutat sau au pus probleme? Ce altceva credeți că poate fi făcut? N-am putea să aducem totul la un numitor comun pentru ca toate aceste entități să conlucreze. Vreau să știu dacă există probleme din cauza lipsei de coordonare, de exemplu, între aceste eh, entități. Și cum ar evalua, cum ați evalua experiența dumneavoastră în acest domeniu de până acum? în așa fel încât mai târziu noi, ținând cont de doleanțele dumneavoastră, să putem influența ceea ce se întâmplă la Comisie și Consiliu. Ne interesează mai ales situația traficanților, a călăuzelor, pentru că la ora actuală mi se pare că ne uh, concentrăm mai mult pe asta. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, doamna Bier, care cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc vorbitorilor pentru mesajele clare transmise cu diferența între misiuni de salvare de vieți omenești și misiuni de control la frontieră. Este foarte important ca această comisie și acest parlament să ceară din partea Consiliului ca niciodată, niciodată să se mai prezinte în public cu concluzii atât de rușinoase ca data trecută. Par să fie două tendințe diferite aici. Sunt cei care vor să se axeze pe călăuze și manevrele lor controlul de frontiere și outsourcing în ceea ce privește politica de migrație și azil și vor să construiască un super Frontex. Și apoi mai e o tabără. Și aici e vorba de solidaritate. Eu când aud mesaje de solidaritate între statele membre, mă gândesc că este obscen să folosim uh, acest limbaj. Solidaritatea ar trebui să fie față de cei care fug de război și conflict și apoi vedem că trebuie să salvăm vieți omenești. Asta trebuie să face și pe aceea să oferim protecție. A trebui ca resursele Uniunii Europene să fie țin, uh, orientate înspre asta. Mulțumesc că ați vorbit despre solidaritate într-un alt fel. Mulțumesc pentru faptul că vă referiți la lucruri care fac sens când vine vorba de salvarea de vieți omenești. Eu sunt din Suedia. Eu spun guvernului meu, nu vă ascundeți uh, cu, alte, cu celelalte 27 de state membre în fața răspunderii. Luați exemplul mare nostru. Acum a sosit momentul ca și celelalte state membre să participe. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Urmează doamna Maier. Un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Toți cei din această sală își doresc să nu mai există acele strategii, tragedii din Marea Mediterană și cred că există un acord transpartinic în acest sens. Toată lumea crede, precum cred și eu, că e nevoie ca noile resurse și noile propuneri să ducă la uh, protejarea migranților care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană, pentru că mi se pare că există din ce în ce mai multe decese și ar trebui să avem un model uh, și să ne axăm pe uh, returnarea migranților ilegali. Am aici o întrebare. 14.000 de migranți ilegali încearcă să vină în Uniunea Europeană uh, pe vase comerciale. Este un risc extraordinar pentru echipaj, nu e așa? Dar trebuie să facem ceva în acest sens. Because Ms. Winberg. Doamna Winberg. Tack, ordförande. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voiam doar să vă spun că aceste catastrofe la care asistăm sunt oribile. Cu toți avem idei diferite despre cum să rezolvăm problema. Vorbim despre solidaritate. Mă dezamăgește, pentru că nimeni n-a spus că ar trebui să-i ajutăm pe oameni în taberele de refugiați, în țările de origine. Acestea sunt lucruri uh, ce ar putea fi de ajutor. Și am o întrebare despre Frontex. Eu am vizitat Frontex în Italia în urmă cu câteva săptămâni. Am avut impresia că ar trebui să combată activitățile ilegale la frontiera externă, nu-i așa? Mi se pare însă că 80% din timp e oricum uh, dedicat operațiunilor de căutare și salvare. Ce se întâmplă cu traficul de droguri, de exemplu? Cum e afectată această fațetă a problemei? britanicii și francezii au sugerat să transmitem nave de, de război în Mediterana uh, de la ONU sau prin convențiile ONU ca să lupte astfel uh, acestea împotriva călăuzelor. Dar în rest e vorba de ipocrizie în mare parte. Mulțumesc foarte mult, domnul Tarkovski. Thank you very much, Chair. I can speak about the solution. Mulțumesc. Pot să vorbesc despre o soluție, dar în limba maternă. Mă interesează ce se întâmplă cu cei care nu primesc azil. Încotro se duc aceștia? Inter interesează pe cineva unde ajung aceste persoane? M-am uitat la filmulețe și mi s-a părut și am avut uh, confirmată temerea că sunt oameni care renunță la tot ce au, toate bunurile, toate proprietățile. Și când ajung în Europa, adesea nu se califică pentru statutul de refugiat. Ei bine, dacă aceste persoane sunt returnate, știm în ce condiții ajung să trăiască și ce fel de soartă îi așteaptă pe ei? Și am o întrebare către domnul profesor de Breiker. Dumneavoastră, domnule profesor, spuneați că oamenii ar trebui să aibă acces la căi legale de migrație sau de azil. Păi cum stipulăm noi asta în lege? Din punct de vedere juridic, cum procedăm? Și cum facem asta în termeni practici? Vom crea niște birouri? Care sunt soluțiile clare? Domnul Iurec, un minut. Dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo dużo mówimy o... Mulțumesc, domnule președinte. Continuăm să vorbim despre rezultate, consecințe, dar mult prea puțin despre cauza acestor drame. Războiul civil din Siria și din Libia. Fără aceste războaie, n-am mai fi avut atâtea drame umane. Pe viitor, ar trebui să ținem cont de alte focare, iar se poate să se iște un război civil în Egipt. Haideți să ne gândim care sunt uh, consecințele actelor publice pe care le întreprindem noi cu toate intervențiile. Cum s-a mai spus, dacă vrem să creăm impresia că Europa poate să absoarbă un număr nelimitat de refugiați, atunci e și normal ca numărul acesta să crească. La final aș vrea să fim rezervați. Să, fim, să manifestăm compasiune. Am un respect deosebit pentru toți cei care salvează vieți omenești pe mare. Când Polonia a primit sute și mii de oameni din Cecenia, unde Putin a făcut un masacru, niciodată n-am fost încurajați, ba din potrivă. Multe state membre ale Uniunii Europene erau pe o mână cu Rusia, la nivel de servicii secrete. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Dupre. Un minut. Uh, merci, prezident. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul amiral Fofi și am apreciat și sobrietatea dumnealui și umanismul. Ce face acum flota Italiei? Uh, apropo de operațiunea Frontex, dumneavoastră aveți experiență. Această experiență este folosită? Cum vă organizați? Subscriu celor spuse de colega mea, uh, Cecilia Wikström, care deja a plecat în ceea ce privește uh, nevoia unui sistem integrat pentru examinarea celor de azil și criteriile de repartizare, dar o întrebare și pentru domnul de Debrec. Ca să evităm ca oamenii să moară uh, pentru că vor să ceară azil, cum facem uh, pentru ca cererile lor să fie evaluate înainte ca ei să riște să moare în mare? Și o altă întrebare, de ce există o asemenea reticență din partea Comisiei și din partea statelor membre uh, față de posibilitatea uh, folosirii acestui dispozitiv în vigoare, cel al protecției temporane și care uh, ne-ar permite să rezolvăm o serie întreagă de probleme, mai ales cu repartizarea refugiaților. Mă Mărturisesc că mie mi este chiar foarte greu să înțeleg. Mulțumesc. Mulțumim. Aceasta a fost uh, runda de întrebări din partea membrilor și acum dau cuvântul vorbitorilor, cam 3 minute fiecare pentru concluzii, pentru răspunsuri la unele dintre întrebări. Eu știu că nu veți putea răspunde chiar la toate întrebările. Haideți să, uh, să facem totul în ordine inversă, adică dau cuvântul doamnei Constantopulu. 3 minute, vă rog. Thank you. Um, I think... Mulțumesc. Cred că e de la sine înțeles că trebuie să facem mai multe. Din multe intervenții mi-am dat seama că există opinii critice față de forța executivă. Aș încuraja pe toată lumea să ia acțiune. Parlamentul, parlamentarii au un joc important de jucat, pot să se implice activ, asumându-și inițiative care să protejeze valorile și drepturile care sunt menite a fi protejate. Discutând despre fortăreața Europei, Nu e doar o concluzie politică. E o lecție de viață. Fortăreața Europei a fost un eșec. A insista pe ideea că putem să înălțăm frontierele Europei, consolidându-le asemenea unui zid. Detest aici cuvântul to protect, a proteja, pentru că e vorba de oameni disperați și e ca și cum noi ne-am uitat către migranți și am privit ca fiind o amenințare. Protecția frontierelor față de acești oameni devine o idee absurdă și contravine oricărei logici și geografiei. În ceea ce privește Frontex, domnule Kirkos, există o separare a puterilor. Eu sunt președinta Parlamentului Elen. Nu pot să răspund la întrebări adresate, de fapt, guvernului, dar pot să vă spun că Parlamentul ar trebui să fie foarte, foarte sensibil la problemele care apar din cauza încălcării legilor umanitare și a drepturilor fundamentale în baza operațiunilor de supraveghere. În Grecia am avut exemple destul de dramatice, cum ar fi cazul persoanelor care s-au unecat la farmaconisii. A fost o operațiune de salvare acolo și parcă în, la mijlocul operațiunii de salvare a apărut o problemă și oamenii s-au unecat. Dar uh, s-a ajuns la concluzia că ar fi fost încălcate drept anumite legi în vigoare în plan internațional. Parlamentele naționale și Parlamentul European ar trebui să creeze o, o procedură de monitorizare în așa fel încât să protejăm drepturile umane. S-a vorbit și despre taberele de refugiați și pe bună dreptate ni s-a reproșat că nu ne-am referit suficient de mult la acest subiect. Avem așa, acea așa zisă procedură de a găzdui refugiați. E pentru noi în Grecia experiența omorului negru cu acest subiect. Pentru că nu prea poți să le numești tabere de refugiați. Sunt uh, lagăre de concentrare, unde până și cele mai de la sine înțelese drepturi fundamentale nu sunt respectate. Felicitări uh, eurodeputatei din Suedia pentru intervenția minunată. Ați spus foarte corect că solidaritatea ar trebui să fie orientată către uh, nevoiași. Ar trebui să fie un concept corect, justificat ar trebui să manifestăm activ solidaritate, nu doar față de oameni, ci și față de alte state membre și societăți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnule profesor de Braiker, trei minute și pentru dumneavoastră ca să faceți comentarii finale, precum și să oferiți câteva răspunsuri. Mulțumesc! Foarte, foarte pe scurt vreau să ofer câteva răspunsuri. În primul rând, să nu uităm că solidaritatea e o obligație juridică în legea europeană, dar din păcate nu și în legea internațională. În legea internațională a refugiaților, din punct de vedere juridic, nu apare o normă obligatorie cu privire la solidaritatea între state. De aceea, reașezarea, de exemplu, e un lucru care nu e stipulat ca fiind obligatoriu pentru statele membre care aleg să facă asta. Ne uităm la articolul 80 din legea comunitară, care stipulează anumită obligație, dar se lasă la discreția Uniunii Europene modul în care se poate face asta. Deci nu putem să invocăm articolul 80 pentru a spune că toate statele membre ar trebui să primească solicitanți de azil. Sunt state membre care pot contribui altfel, adică cu bani. Apoi, în ceea ce privește sistemul comun de azil din Europa, este absolut necesar să nu pierdem din vedere faptul că Da, avem nevoie de legislație pentru ca un sistem să funcționeze, dar avem nevoie de implementare, cooperare prin EASO, finanțare și solidaritate și apoi dimensiunea externă. Mă tem că aceste lucruri nu sunt suficient de clare întotdeauna. Unii au impresia că dacă s-a adoptat legislația, sistemul comun european de azil există deja. Dacă să ne îndreptăm sau nu către un sistem mai bine centralizat. Da, cu siguranță. Nu știu însă dacă reușim să facem asta suficient de rapid. Mă tem că nu. Am făcut câteva propuneri cu colegi de la rețeaua Odiseu, împreună cu propunerile Parlamentului din 2010. Truna din propuneri se sugera ca EASO să primească mai multe prerogative, inclusiv prerogativul de a transmite statelor membre linii directoare administrative pe care să trebuiască să le respecte și dacă nu le respectă să facă o justificare în acest sens cu verificare din partea unui judecător. Vin și eu cu o întrebare la rândul meu. Evaluarea EASO va fi făcută de către o companie privată plătită de către EASO. Oare acest lucru e în acord cu articolul 70 al tratatului care prevede o evaluare și un audit independent și obiectiv? Cu privire la mandatul Frontex, ar fi foarte bine să clarificăm câteva elemente și să extindem acest mandat, dar deocamdată nu ne chinuie exact acest subiect. Frontex trebuie să facă operațiuni de căutare și salvare. De fapt, orice operațiune Frontex se transformă într-o operațiune de căutare și salvare pentru că se aplică legea mării. În ceea ce privește căile legale de migrație. Aș discuta despre aceste căi legale nu despre migrație, ci mai degrabă pentru azil dacă avem obligația juridică de a crea o cale, un coridor uh, legal de acces, nu știu zău, deocamdată asupra acestui subiect nu există acord nici măcar între avocați. Convenția de la Geneva, vă place sau nu acest lucru, e un tratat foarte bun, dar e un tratat cu privire la refugiați și nu la azilanți. Până la urmă, eu cred că cea mai bună soluție, și nu există aici o soluție de tip anaceu, este mai degrabă reașezarea și nu viza umanitară. Nu știu cum anume ambasadele vor reuși să facă față unui număr mare de solicitări. UNHCR e mai bine echipată ca entitate să facă față unui număr mare de persoane care cer reașezarea. Nu știu de ce nu e folosită protecția temporară, n-am prea înțeles, nici măcar eu. Uh, cei de la comisie, în general, se tem de efectul de a încuraja oamenii să vină în număr și mai mare către Europa. Există state membre care consideră că a implementa solidaritatea înseamnă a răsplăti pe cei care nu-și fac treaba, pentru că nu am făcut uh, o distribuire clară a responsabilităților. Atrag atenția asupra parlament, a, Parlamentului asupra uh, unui element din concluziile Consiliului care mă uimește. La punctul 3 se spune că se angajează să lupteze împotriva traficanților în concordanță cu legea internațională. De ce nu au menționat smugglers în loc de traffickers, adică călăuze? Nu știu, o greșeală intenționată sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele Martin Xureb. Trei minute, sper să vă încadrați, spune președintele. You say that I'm going to take your three minutes. Da. Pot să vă spun că nu am nevoie nici de cele trei minute pentru că sunt în întârziere și trebuie să prind un zbor înapoi acasă. Noi facem uh, operațiuni în uh, zona um, um, teritorială marină a Libiei, însă Libia nu are niciun fel de capacități de a face vreo operațiune de salvare și nu știu dacă au voința de a o face și entitatea care coordonează salvarele în uh, zona ma- marina a Libiei este uh, o unitate de coordonare de la Roma. De fapt, tot Italia este cea care se ocupă de aceste operațiuni, în plus de ceea ce organizează în uh, Uh, propria sa zonă marină. Și în cazul nostru, toate persoanele care sunt debarcate sunt debarcate în Italia. Ca să închei, vreau să spun că toți deputații europeni au o datorie. Trebuie să exercitați presiune și spun acest lucru în numele cetățenilor care v-au votat și v-au trimis aici. Trebuie să exercitați presiuni cât mai mult cu putință pentru ca uh, salvarea imigranților, căutarea lor și salvarea lor să nu mai fie o, o armă politică, pentru că e vorba despre o datorie uh, umană. Mulțumesc! Acum dau cuvântul amiralului Fofi și dacă se poate să nu depășească 3 minute. Am să încerc. Răspund prietenului meu Martin, doar ca să-i fac o precizare, știind că s-a menționat numele Italiei. Centrul de salvare de la Roma răspunde și este responsabil, dar asta nu înseamnă că cine nu răspunde la un apel nu este responsabil. Problema este că autoritățile din Libia nu au posibilitatea de a asigura salvarea și Italia, care este mai aproape decât alte țări, răspunde la apelurile de ajutor. Dar noi facem acest lucru. Uh, la modul oficial, nu mai vreau să vă spun că oricine primește un apel de salvare are datoria de a uh, răspunde. Să știți că noi, nu există un grup sau uh, Europa care salvează oamenii. O navă îi salvează pe oameni. Adevărat că există uh, un pavilion pe această navă și uh, nava aparține acelui stat. Însă, în momentul în care oamenii ajung la bordul acestor nave, ei nu se mai află în pericol de moarte și atunci comandantul navei poate să ceară tuturor statelor din jur un loc sigur și statele care sunt uh, interpelate pot să răspundă dacă au posibilitatea de a primi acești oameni, de a le acorda uh, uh un loc sigur sau nu, dar nu sunt obligate să accepte. Și noi încercăm de fiecare dată să găsim o situație acceptabilă. Deocamdată am reușit să facem așa, dar la un moment dat probabil că nu se va mai putea și dacă nu vor, nu vor răspunde și alte state decât cele cu care colaborăm până acum, nu știu ne vom ajunge. Doamna Spinele, nu știu dacă facem uh, vreo greșeală, dacă putem să uh, îi împiedicăm pe oameni de la bun început să plece. Eu sunt bucuros că a început activitatea Frontex și misiunea Frontex nu este o misiune perfectă. Nici Mare Nostru nu era o misiune perfectă și nu era nici uh, soluția panaceu, dar măcar acum Europa s-a trezit. Eu cred că trebuie să luptăm împotriva oricărei forme de ilegalitate în mare. Acum, dacă Frontex este mai eficientă în lupta împotriva acțiunilor ilegale, eu sunt convins de faptul că e bine că se întâmplă așa. Și pot să vă garantez că Frontex lucrează și se implică în mod semnificativ și în uh, uh, um, SAR. Cineva m-a întrebat, a scufunda aceste bărci este absurd? Să scufunzi embarcațiunile? Cred că este o exprimare cam generală. Pot să vă spun că în urmă cu câțiva ani s-a cerut uh, colaborarea Italiei de către autoritățile din Libia pentru a scufunda asemenea embarcațiuni, pentru că erau identificate ca fiind embarcațiunea unor traficanți. Și chiar dacă există băți de pescari uh, uh, care, care pescari hotărăsc să folosească aceste bărci în alte scopuri, asta nu înseamnă că ei nu pot să fie urmăriți și pedepsiți pentru ca acești traficanți să nu mai poată să folosească uh, amarcațiunile de nu știu câte ori, eu cred că se justifică asemenea măsuri precum uh, scufundarea acestor ambarcoțiuni. Frontex nu poate să desfășoare misiuni în apele internaționale. Deocamdată se studiază, nu sunt eu cel care o fac, se studiază dacă Frontex nu poate să facă mai mult și dacă există mai multe resurse, dacă mai multe state membre vor uh, furniza uh, nave, elicoptere, atunci Frontex va putea să fie mai eficient. Și știu că Consiliul se gândește și la o misiune a marinei militare care poate nu neapărat să facă un mare nostru european, dar să aibă o funcție complementară și să fie activă în um, apele internaționale și să aibă alte capacități decât cea a Frontex. Și ar fi un mesaj pozitiv, pentru că dacă Europa va putea să împace cele două exigențe și dacă cele două misiuni vor fi coordonate, atunci vom putea să apărăm frontierele Europei vom putea să identificăm pe eventuale teroriști, vom putea să luptăm împotriva activităților legale și vom putea să-i salvăm și pe uh, uh, oameni să nu se nece în mare. Doamnă Gomez, dreptul uh, italian și dreptul internațional. De doi ani de zile noi am uh, ținut cont de dreptul internațional, pentru că știți că există pirateria, traficul de sclavi și uh, transporturile ilegale. Acestea sunt cele trei infracțiuni prevăzute de dreptul internațional. Dar noi acum considerăm că uh, traficul uh, de imigranți este o, o altă fațetă a uh, sclaviei. Sclavii ajungeau la o destinație și erau luați în primire. Imigranții nici măcar nu ajung la destinație. Și am putea să revizim dreptul internațional pentru că acum traficul cu imigranți în aceste circumstanțe uh, să fie o infracțiune, pentru că să nu uităm că acești vieți oameni sunt adevărat sclav modern pentru că ei sunt uh, uh, forțați să se învațe pe aceste varcoțiuni. Ne-ați întrebat ce se întâmplă pe coastele Libiei. Să știți că sunt foarte multe modalități de pe coastele Libiei în um, momentul de față, noi vrem să ajungem pe aceste coaste cu autorizația entităților care uh, reprezintă guvernul libian. Există un guvern recunoscut, însă acum nu știu câte triburi uh, uh, vor să conducă Libia și dacă uh, vrei să negociezi doar cu cei care sunt acum la Tripoli, ar fi o mare greșeală pentru că întotdeauna vor exista alte voci care se vor împotrivi și atunci noi vrem să fim singuri că taberele de detenție din Libia vor putea să fie transformate în tabere de refugiați și să sperăm că dreptul la azil să poată să fie evaluat uh, la fața locului, dar astea încă nu sunt realități, sunt doar uh, lucruri care ar putea să se întâmple pe viitor dacă dumneavoastră depunți asemenea eforturi. Ce se întâmplă cu ONG-urile? Da, ONG-urile au un rol fundamental. Multe dintre lucrurile pe care le facem ar fi imposibile fără ONG-uri. Voluntarii fac o activitate extraordinară și organizațiile chiar și cele mai antimilitariste prin definiție, au devenit aliații noștri cei mai uh, de credință. Ce face flota italiană? Întreabă domnul de preză. Am, cer- am să încerc să vă dau niște cifre pentru că tocmai s-a încheiat uh, misiunea Mare Nostrum și a început Triton. Unii spun că Triton, Triton nu salvează pe nimeni. Cifrele de pe 1 noiembrie până pe 6 mai 580.000 de persoane salvate de Triton, salvați de marina militară în, în larg, pentru că din motive de protecție și de legalitate, 17.482 uh, de persoane salvați de marina militară, 14.000 de oameni salvați de uh, paza de coastă italiană, uh, garda de finanțe 15.000 și așa mai departe. În șase luni, 51.000 de persoane, 51.700 de persoane au uh, uh, fost salvate. Deci nici n-am renunțat să salvăm pe oameni și nici n-am renunțat să luptăm împotriva organizațiilor criminale. Mulțumim! Am ajuns la sfârșitul schimbului nostru de vedere. Acum trecem la următorul punct de pe uh, ordinea de zi, de înainte vreau să vă spun că vom mai avea o discuție în profunzime despre acest uh, raport pe 26 mai și uh, dau două minute ocazia persoanelor care vor să părăsească țara să o facă rapid pentru a putea discuta despre inițiativa ISA 2.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

item, which is point 14. Inter- deci punctul 14 de pe ordinea de zi, soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice, afaceri și cetățeni în Europa, interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public, raportor pentru aviz, este Jeroen Lenars, Comisia responsabilă pe fond este ITRE. Și avem o dezbatere despre amendamente. Comisia Libe este asociată în temeiul regulii 54. Și acum vreau să dau cuvântul domnului raportor, mai întâi domnul Lenars și apoi raportorul din umbră și altor uh, persoane interesate. Aveți cuvântul. Title, as you've already done so, and it's a very complicated title. Mulțumesc foarte mult. First, all, um, we discussed this uh, already. Am uh, discutat acest lucru de mai multe ori și este un acord general uh, în ceea ce privește principalele două ținte, și anume că avem uh, um, acest program ISA. January 2016 Uh, care este în derulare până în 2016 și care se referă la um, protecția confidențialității datelor și vreo 25 de amendamente au fost depuse de mai mulți colegi și uh, ele s-au transformat în șase amendamente de compromis pe care le-am transmis în cursul zilei și doresc să cer iertare colegilor pentru că până în momentul de față nu am reușit să convocăm o reuniune a raportorilor din, raportorilor din umbră și să sperăm că o să reușim acest lucru cândva pe viitor și în tot cazul ceea ce este cel mai important este că uh, Practic, avem acest tip de um, confidențialitate care este implicită și respectiv uh, intenționată, dar acest lucru decurge din raportul care este făcut. Ce Cel mai important mi se pare este că am câștigat noi articole în ceea ce privește textul și acest lucru ne spune foarte clar că um, Uh, should strictly comply with the union law concerning the... Acest lucru trebuie să se confirmeze și în ceea ce privește datele personale și în ceea ce... That makes, uh, that is Acest lucru este acceptabil pentru toți colegii așa încât putem foarte bine să adoptăm acest lucru. Thank you very much for uh, the presentation and Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și Dali, please. Um, thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru că am, uh, așa cum a spus și dumneavoastră, am primit uh, uh, acest raport și cred că până la urmă majoritatea lucrurilor pe care noi le-am cerut din partea grupului Săgeșilor și Democraților au fost acceptate și se regăsesc, dar mai sunt câteva amendamente pe care nu le-am regăsit, însă în același timp, repet, Ceea ce ne dorim noi este și este un lucru de care sunt absolut convinsă, pentru că acesta mi s-a părut și amendamentele. Repet, dragi colegi, în acest colegii aici de față, în această comisie, cred că sunt și ei de acord și se pare că există un consens în ceea ce privește faptul că protecția datelor joacă un rol foarte important în ceea ce ne privește pentru că vorbim despre lumea reală, lumea concretă, dacă vreți să puneți problema așa, uh, facem această combinație, cum vă spunem și în orice caz, ne dorim foarte tare acest lucru pentru că um, în ziua de astăzi vorbim despre, până la urmă, același lucru, așa încât uh, sunt aici alături de raportor și în orice caz să vă transmitem comentariile noastre în această privință. Mulțumesc foarte mult și eu. Dacă mai sunt alte celelalte la cuvânt, vă rog nu este cazul să întâmple acest lucru și cred că putem pune punct aici dacă nu aveți nimic de adăugat în ce să vă spun, aveți ocazia eventual sau poate domnul domnul Sarius de la comisie poate să intervină. Mulțumesc foarte mult. Dorim să mulțumim și noi raportorului pentru această muncă depusă și în același timp uh, pentru că a soluționat un subiect foarte delicat cu tot felul de amendamente. Dorim și noi să salutăm aceste amendamente referitoare la protecția datelor și la confidențialitate, așa cum apare în text, mi se pare că este foarte important și firește, firește că soluțiile uh, referitoare la comisie, uh, repet, acest lucru poate fi, cum spuneam, implicit sau poate fi intenționat, by default, by design. Trebuie să vedem uh, împreună cu raportorul cum putem lămuri anumite aspecte și, în același timp, trebuie să ne asigurăm că tot ce ține de protecția datelor, de fapt, nu este valabil numai pentru comisie. În orice caz, uh, vorbim despre ceea ce se întâmplă în legătură cu uh, țările terțe și cooperarea între statele membre. Mulțumesc foarte mult și eu foarte tare doresc să mulțumesc și raportorului, mulțumesc și raportorului din umbru, mulțumesc um, domnului Sarius. Așadar, se încheie cu asta votul referitor la uh, acest raport. Votul este prevăzut pe data 26 mai pentru raport domnului Lenar